avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie referitoare la epidemia Schmallenberg. Și dau cuvântul mai întâi autorilor. Începe domnul Ieric pentru două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, după um, boala vacii nebune, după um, uh, tuberculoza bovină, după febra aftoasă, după virusul febrei catarale, iată o nouă maladie care face ravagii printre uh, ovine și bovine. Se pun mai multe întrebări aici și de altfel așa am vrut să redactăm și noi întrebarea noastră orală. Vă întreb, doamnă comisar, ce facei pentru a împiedica embargoul asupra cărnii de vită? Cum putem să identificăm mijloace pentru depistarea acestei maladii și posibilitățile de uh, tratare și de controlare? Cred că ar trebui să creăm o casă europeană de alocații pentru uh, crescătorii care sunt afectați de astfel de uh, probleme și Credem că această situație pune din nou semnul întrebării asupra sistemelor noastre agricole din ce în ce mai concentrate și din ce în ce mai lăsate pradă liberului schimb securitatea alimentară și sanitară este deosebit de importantă și ea este din ce în ce mai des pusă sub semnul întrebării și cred că ar trebui să uh, constituie un punct central al reflexiei în cadrul reformei politicii agricole comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lieric. Urmează domnul Nicholson pentru două minute. Poate să deja în picioare. Uh, thank you very much, President. Uh, the recent Domnule președinte, E foarte trist ce se întâmplă cu uh, răspândirea virusului Schmallenberg, mai ales dat fiind faptul că s-au pierdut uh, multe uh, stocuri de animale. Știm că animalele au fost infectate cel mai probabil toamna trecută, dar abia acum se resimt efectele devastatoare ale acestui virus. Um, uh, iată, se nasc uh, uh, viței cu malformații, miei cu malformații și din cauza aceasta noi trebuie să răspundem uh, repede la această criză. Deocamdată acest virus, am văzut, nu pune probleme vieților omenești și de aceea îi porturile din Rusia și alte țări de carne, eu cred că este o reacție exagerată și nedorită. Știm prea bine că virusul se transmite prin musculițe și iată că din această cauză eforturile noastre de a opri contaminarea sunt uh, fără succes și uneori imposibile de realizat. E nevoie de un răspuns coordonat între statele membre, mai ales când vine vorba despre schimbul de date, astfel încât să avem o imagine clară a extinderii virusului. Trebuie să luăm măsuri, astfel încât să uh, oferim garanții publicului și partenerilor noștri comerciali din terțele, stări, din terțele state, mă scuzați, în ceea ce privește siguranța alimentară a produselor noastre. Uh, Trebuie să cercetăm acest virus, să venim cu un vaccin, astfel încât pe viitor fermierii din Uniunea Europeană să nu mai trebuiască să treacă prin așa ceva niciodată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Nicholson. Are cuvântul două minute, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi referitoare la această epidemie cauzată de virusul Schmallenberg. Virusul, conform uh, afirmațiilor oamenilor de știință, are o uh, asemănare cu virusul Alcabani, care apare la animalele din Africa până în Australia, deci este cunoscut în zona respectivă. Virusul Alcabani este uh, nepericulos pentru oameni, astfel încât putem porni de la premiza că și virusul Schmallenberg nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oameni. Însă, la animale, acest virus presupune riscuri foarte mari și poate duce la pagube imense. Doamne comisar, trebuie făcut tot ce este posibil, astfel încât această epidemie să fie limitată. Și pentru a putea lua măsuri, este necesar ca la nivel de Uniune Europeană să se impună anumite obligații, așa cum se întâmplă cu uh, în Germania pentru că acest virus uh, este transmis prin musculițe. De aceea, uh, animalele sunt greu de protejat față de acestea. Protecția eficientă este dată numai prin vaccin. În numele PPE-ului, încurajez Comisia să facă tot ce este posibil, astfel încât să se dezvolte un vaccin corespunzător, pentru că numai în felul acesta putem să evităm această catastrofă trebuie să se acționeze rapid, astfel încât să se colecteze toate datele necesare și să se ia măsurile necesare. Pe lângă aceasta, este treaba Comisiei, așa cum s-a mai solicitat și până acum, să existe niște limitări comerciale, cum au fost uh, să nu existe um, asemenea limitări comerciale, cum sunt cele care au fost impuse de către Rusia în martie aceste limitări uh, comerciale au fost deja impuse, dar noi trebuie să acționăm rapid și în felul acesta epidemia nu se va răspândi mai departe și acest, uh, acest virus va putea să fie eliminat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Des. Acum, pentru două minute, doamna Reimers. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în ultimul an, am descoperit o nouă boală care se soldează cu moartea la bovine și ovine, uh, moartea nou-născuților și uh, se spune că se transmite prin musculițe. Fermierii suferă foarte mult și sunt uh, extrem de amenințați acum cu, din cauza faptului că au fost lăsați singuri. E nevoie de un sistem de monitorizare uh, coerentă, astfel încât să luăm o decizie în cunoștință de cauză, să vedem dacă este vorba despre un virus complet nou sau nu. Dar pentru asta e nevoie de timp și tocmai timp nu au fermierii care sunt foarte afectați. Aceștia au nevoie de ajutor. Ehm, e nevoie de un fond comun ehm, care să impună o, ehm, care să impună o stare de urgență și intervenție rapidă. Vreau să știu când va crea Comisia un nou program pentru intervenții de urgență în cazul unor uh, uh, răspândiri de acest gen, astfel încât să avem noi mecanisme de combatere a virusurilor și uh, de ajutorare a celor afectați. Pentru că, vedem, această boală se răspândește în continuare fără ca noi să putem face ceva. Și partenerii noștri comerciali impun embargouri pe uh, comerțul de carne. Sunt uh, afectate uh, sectoarele agricole și vedem foarte clar că nu putem să facem nimic pentru a contracara acest virus, fiindcă se transmite prin musculițe. Cum anume va uh, acționa Comisia? Fiindcă, iată, e vorba de o boală importată uh, și uh, nu putem să facem nimic împotriva acesteia. Avem nevoie de un concept de bun simț, astfel încât să putem să contracarăm efectele, avem nevoie de înso- să, însoțim, să însoțim pe cei afectați, astfel încât uh, soluția să fie una comună. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumim doamna Reimers. Are cuvântul doamna comisar Hedegaard. Thank you very much, as Mr. cannot... Vă mulțumesc. Domnul Dali nu a putut să vină astăzi aici și vă voi răspunde eu în numele comisiei. Bineînțeles, Comisia a urmărit evoluția epidemiei Schmallenberg de aproape de la început și coordonăm în continuare reacțiile Uniunii Europene. Doamna Reimers, ați întrebat cum obținem o procedură standard pentru o nouă boală. Vă pot spune că avem deja mecanisme bune pentru a asigura o reacție cuvenită la așa ceva. Prin aceste mecanisme putem detecta virusul și putem pregăti acțiuni coordonate. Experiențe recente, cum ar fi reacția la epidemia H5N1, a demonstrat că la nivel european pregătirile sunt suficiente și că s-a reacționat suficient de bine. Acum avem ocazia să șlefuim mecanismele existente și conform noi strategii privind sănătatea animalelor, Comisia a luat uh, măsuri suplimentare pentru a pregăti mai mult toate aceste măsuri. Avem și un document călăuzitor cu acțiunile prioritare care trebuie luate, trebuie întreprinse. E un document pregătit deja de comisie și sprijinit de experții naționali. În ceea ce privește preîntâmpinarea răspândirii virusului. Acest virus a circulat deja în rândul populației animale din 8 state membre, însă nu e probabil ca pe timpul iernii să se răspândească în continuare. Măsura de control cea mai potrivită e supravegherea acum, măsură care deja uh, există și e pusă în practică. Orice măsuri veterinare pe care le luăm trebuie să fie proporționale și durabile. Trebuie să ținem cont de faptul că informațiile disponibile sugerează că impactul acestui virus asupra producției și sănătății animale e limitat și nu există nicio dovadă că ar putea cauza îmbolnăvirea oamenilor. Comisia a cerut totuși agenției EFSA să adune date epidemiologice din statele membre pentru a evalua impactul infecțiilor provocate de epidemia Schmallenberg asupra sănătății, bunăstării și producției animale. Comisia și EFSA, împreună cu statele membre, vor să standardizeze datele, uh, culegerea de date și transmiterea de date. Lipsesc cunoștințe, deoarece e un virus nou, și de aceea Comisia dorește să finanțeze studii științifice pentru a culege mai multe informații. Asta pentru a stabili o politică veterinară corectă de combatere a acestui virus la nivel național sau uh, comunitar ca în cazul oricărei maladii virale nu există un tratament pentru a vindeca animalele infectate și în momentul de față nu putem spune când ar putea fi disponibil un vaccin. În ceea ce privește riscurile de sănătate, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a spus în decembrie anul trecut că acest virus uh, nu va cauza îmbolnăvirea oamenilor, deci e puțin probabil să se întâmple așa ceva. Totuși, în momentul de față, nu se poate exclude această posibilitate. Și dacă ar apărea date concludente, am cer o evaluare a riscului pentru a ține cont de evoluția situației. Coordonarea oricărei reacții se va asigura prin sistemul de avertizare uh, rapidă. Doamnelor și domnilor, e de regretat că în, sun, în ciuda măsurilor, 10 țări sunt gata să aplice măsuri, măsuri restrictive privind uh, epidemia Schmallenberg. Îi mulțumim domnului Nicholson, care spunea că trebuie să avem o, o reacție proporțională. Știm că reacția în cazul rumegătoarelor ar putea să fie disproporționată dacă ne gândim la dovezile științifice actuale. Colaborăm de asemenea cu țări terțe pentru a reduce um, constrângerile comerciale. Trebuie neapărat să continuăm să privim lucrurile dintr-o perspectivă adecvată, să nu exagerăm. Vă mulțumim. Urmează acum în numele grupurilor, mai întâi de toate, doamna de Lange, un minut și jumătate. dank u wel, voorzitter. Ik eh, hoor helaas vanuit de Europese Commissie weer de woorden. Mulțumesc foarte mult, Aud încă o dată comisia care vorbește de supraveghere, de control, de studiu. Avem nevoie de acțiune, de acțiune la două niveluri. La nivelul crescătorilor, care sunt, n-au siguranța debușeelor și la nivelul consumatorilor. Se gândesc consumatorii la riscurile pentru sănătatea publică. Mă gândesc la țări care și-au închis frontierele pentru produsele europene, de văd că anumite țări își uh, închid frontierele pentru animale vii, altele pentru animale vii și pentru produse pe bază de carne. Anumite țări uh, interzic produsele care provin din statele membre, trei state membre, cinci state membre, opt state membre. Iar țările acestea au cerințe diferite apropo de ridicarea restricțiilor. Ce se poate face? Ce face Comisia Europeană concret ca să dispară restricție? Ei bine, Comisia Europeană nu face nimic, stă pe poziția ei, pe competența exclusivă în domeniu și nu uh, interesează nici măcar dacă există acorduri bilaterale, iar miniștrii din statele naționale încearcă să acționeze mai rapid decât cu Uniunea Europeană. Statele membre vor face acest lucru, deci Comisia Europeană ar trebui să ne demonstrați că aveți dreptul de a avea această competență exclusivă, mai ales stimulând certificarea uniformă față de țările terțe. Și apropo de sănătatea publică, mă felicit că aud -o pe doamna comisar spun că nu este o zoonoză și că nu se poate face trecerea de la animal la om, însă trebuie să vorbim cu toții cu o singură voce. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna de Lange. Urmează domnul Grote, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-ați acordat-o astăzi de a discuta această temă. În Germania, 900 de companii au fost afectate de, sau crescătorii au fost afectate de acest virus. Și, bineînțeles, dezbaterea publică devine din ce în ce mai uh, aprinsă. Pierderi uh, de profit, chiar total, dar de asemenea și pericole pentru sănătatea publică apar de pe urma acestui uh, virus. Și în momentul de față nu putem spune cu o convingere totală că acest virus nu are un efect asupra sănătății publice. EFSA a spus că va colabora în continuare strâns cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Va încerca astfel să evalueze consecințele virusului asupra sănătății publice. Lucrul acesta mi se pare foarte important. Există o procedură de monitorizare. EFSA a organizat de asemenea o simulare până în momentul de față și a ajuns la concluzia că opt state membre sunt afectate de această epidemie. Noi ne temem că pe parcursul uh, verii această epidemie se va răspândi și mai mult din sau datorită muști, muștelor. S-au uh, organizat uh, simulări, așadar, până în momentul de față și aș dori să aflu din partea Comisiei care sunt măsurile pe care dorește să le pună în viitor în apl- a, aplicare pentru a combate toate rezultatele acestor simulări. Aș vrea să aflu dacă Comisia se află în continuare într-o perioadă de analizare a situației. Uh, toate aceste informații sunt foarte importante pentru opinia publică. Uh, asta cu atât mai mult cu cât în momentul de față nu există un medicament care să eradicheze uh, acest virus. Care sunt măsurile luate de comisie până în momentul de față pentru a se asigura că această epidemie nu va afecta toate cele 27 de state membre. 28 sunt deja afectate, nu am dorit ca uh, această epidemie să se răspândească. Vă mulțumim. Urmează domnul Ward pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Irlanda nu are cazuri uh, ale acestui virus și sper să nu se întâmple asta nici pe viitor. Însă mă îngrijorează reacțiile partenerilor comerciale ale Rusiei, de exemplu, de a interzice uh, importurile de carne de vită și de porc, începând cu 20 martie. Rusia ar putea extinde această interdicție și toate statele membre ar putea fi afectate. Și uh, interzicerea include și carnea de porc, deși virusul nu este asociat cu această specie. Dați fiind că în 2011 Rusia a importat ce, cantitatea cea mai mare de carne vită și de porc, trebuie luate acțiuni uh, imediat pentru a proteja reputația produselor europene. Salut hotărârea Comisiei de a rezista la încercările țărilor terțe de a impune restricții comerciale. Nu trebuie să se reacționeze altfel. Uniunea Europeană are niște standarde ridicate de sănătate și de securitate în ceea ce privește agricultura și bunăstarea animalelor și acest mesaj trebuie comunicat clar și consecvent tuturor partenerilor noștri comerciali și consumatorilor. Vă mulțumesc, domnul Hausling. Ja, die Zahlen von gestern sprechen de Cifrele de ieri sunt cât se poate de clare. 942 de crescătorii din Germania sunt afectate și Comisia nu a făcut nimic până în momentul de față. Dacă nu se face nimic, agricultorii din, crescătorii din Europa vor fi lăsați de unii singuri, nu vor fi ajutat în, ajutați în niciun fel nu pot să înțeleg de ce Comisia nu se ocupă de această problemă, cu atât mai mult cu uh, cât interdicțiile internaționale sunt uh, din ce în ce mai severe. Avem nevoie de acțiuni politice, dar uh, și de acțiuni științifice la nivelul Uniunii Europene pentru eliminarea acestei epidemii. Trebuie să-i ajutăm în special pe, ajutorii, pe crescătorii de oi, de ovine, pentru că aceștia sunt loviți într-o perioadă scurtă de timp de a doua epidemie. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina toate aceste noi epidemii, pentru că noile epidemii vor deveni din ce în ce mai numeroase din cauza schimbărilor climatice. Vă mulțumim, domnule Heusling. Urmează doamna Gerling pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> După cât am înțeles eu, este un virus total nou, uh, dar se pare că totuși există de 20 de ani, iar uh, la mine, în țară, a fost uh, detectat pe o zonă de 200 de mile din nord până în sud și se răspundește foarte repede. Deci aș vrea eu să facă comisia. Vă rog foarte mult, analizați următoarele situații. În primul rând, să vă dați seama cât de important este să întreprindeți acțiuni rapide și decisive. În al doilea rând, uh, gândiți-vă la restricțiile comerciale foarte repede. În al treilea rând, cercetare foarte rapidă și poate vaccin. Pune, adunăți la oaltă toate datele disponibile și tratați acest lucru ca pe o avertizare. Partenerii și modelele de climă se schimbă toți, virusii sunt mai puternici și dacă există virusuri noi uh, uh, care atacă sistemul, atunci ne punem problema dacă putem să facem față, dacă suntem suficient de robuști. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamnă Gerling, și următorul vorbitor pe listă este

cu privire la epidemia Schmallenberg. Arătăm prin această discuție că luăm în serios această temă. Mulți agricultori așteaptă reacția noastră. În Germania, 944 de ferme sunt afectate de virusul Schmallenberg. Vă dați seama care sunt problemele uh, cauzate de această epidemie. În Schleswig-Holstein, datorită apropierei, uh, apropierii coastei, există foarte mulți crescători de ovine, iar multe dintre ovine sunt deja uh, infectate cu acest virus. Iar acest fapt duce la, bineînțeles, periclitarea existenței fermelor, iar numărul de cazuri crește din ce în ce mai mult. În Schleswig-Holstein sunt afectate, afectați nu doar crescătorii de ovine, ci și uh, crescătorii de bovine de uh, virusul Schmallenberg. În săptămâna trecută, 160 de ferme au declarat că animalele pe care le cresc sunt uh, afectate de acest virus. Chiar dacă virusul nu are niciun fel de efect asupra uh, Uh, oamenilor, bineînțeles, trebuie să ne gândim la pierderile financiare pe care le înregistrează aceste ferme. Trebuie să ținem cont de durerea uh, Uh, fermierilor, dar și de suferința animalelor. Avem neapărat nevoie de un medicament, de un uh, tratament pentru acest uh, virus. Mă întreb dacă există deja cercetare în acest sens. Mă întreb de asemenea dacă nu am putea să le ajutăm financiar pe fermele care sunt deja afectate, care sunt mijloacele pe care Comisia le are la dispoziție și care au fost măsurile deja întreprinse. Vă rog, acționați rapid și puneți în ținem permanent la curent cu ceea ce faceți. Agricultorii depind de dumneavoastră, dar depind și de noi. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Rodus. Urmează domnul Schnellhardt. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, bineînțeles, e potrivită dezbaterea pe care o avem astăzi. Însă, în același timp, haideți să nu ne precipităm. Ce s-a întâmplat? Avem un virus, Schmallenberg, care a afectat un număr, bineînțeles, mare de animale, însă există o serie de, de centre de cercetare care au ajuns la concluzia că imunitatea animalelor este întărită în cazul în care se confruntă cu acest virus. Um, amintiți-vă care au fost măsurile și care a fost amploarea măsurilor pe care le-am luat în trecut uh, din pricina unor epidemii precum gripa aviară sau boala uh, vaccine bună. De multe ori am exagerat și cred că măcar de data aceasta ar trebui să fim uh, mai raționali. Bineînțeles că ar trebui să cercetăm epidemia uh, și asta la nivel european. Mi se pare esențială această cercetare. De asemenea, cred că ar trebui să evaluăm care sunt măsurile necesare, însă să cerem încă de pe acum despăgubiri. Ei bine, mi se pare că această solicitare care este absolut exagerată. Avem în uh, Germania sau în țările de jos posibilitatea de a despăgubi fermierii și uh, cred că această, rezolvă, uh, această problemă ar putea fi rezolvată mai degrabă la nivel național. Nu avem nevoie de programe de despăgubire la nivel european. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Schnellhardt. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Urmează domnul Iar. Da, și din punctul meu de vedere este important să discutăm astăzi despre această problemă. Avem aici vreo trei fațete ale pro, uh, problemei. Pe de o parte, uh, fermierii afectați. Da, această fațetă este deosebit de importantă. Uh, mulți dintre colegii mei spuneau deja că fermierii se confruntă deja cu o rentabilitate scăzută și, în special, crescătorii de ovine sunt uh, puternic uh, afectați, însă, în acest context, trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității. Multe dintre lucruri pot fi rezolvate la fața locului. Mai există și cazurile indirecte, bineînțeles, și problema securității publice. Bineînțeles că trebuie să informăm consumatorul într-o manieră cât se poate de eficientă, pentru că uh, acest lucru este important, trebuie să le spunem oamenilor dacă acest virus are sau nu un efect uh, asupra, asupra uh, sănătății publice. Și mai există și a treia um, a treia fațetă a problemei și anume restricțiile comerciale, iar în acest sens avem nevoie de o coordonare europeană. Vă mulțumim. Urmează domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Peste o mie de ferme au fost afectate la nivel european de virusul Schmallenberg. Acest uh, virus este uh, răspândit uh, de muște, prin urmare epidemia va crește în amploare în timpul, în timpul verii. Aceasta este doar una dintre epidemiile cu care ne confruntăm și aceste epidemii sunt de cele mai multe ori cauzate de către om și cauzate de modul în care sunt, maniera în care sunt crescute animalele, în acele ferme uh, industriale de-a dreptul. Prin urmare, aceasta este încă o dovadă a faptului că maniera de creștere a animalelor trebuie să fie uh, modificată la, la nivel european. Trebuie să uh, luăm măsuri pentru trecerea din nou la o uh, creștere uh, durabilă și ecologică a animalelor. Vă mulțumesc! Stimați uh, Stimați spectatori, vă rog frumos să faceți liniște. Urmează doamna Băsescu acum

nu uită cât de important este acest dosar. Doamna Gânding a menționat o serie de lucruri pe care le poate face Comisia, aspectele comerciale, de exemplu. Da, toate acestea fac parte din eforturile noastre ca primă reacție. Un lucru vreau să-i spun doamnei de Lange și altor colegi care sunt îngrijorați de 10 țări care au amenințat uh, să reacționeze din punct de vedere comercial. Comisia dialoguează cu aceste 10 țări și să vă dau un exemplu. Comisarul Dali a discutat cu autoritățile din Rusia, iar acum la Moscova are loc o vizită a unei delegații din partea Comisiei tocmai pentru a uh, le arăta partenerilor noștri cât de în serios luăm lucrurile. Ce putem face când apare așa ceva? Ne putem coordona, putem avea un schimb de date, putem folosi entitățile noastre științifice pentru a oferi cât mai multe date. Și unul din locurile în care puteți găsi toate aceste lucruri e documentul uh, clăuzitor de pe internet care poate fi actualizat pe măsură ce avem noi informații E un document stabilit împreună cu organizațiile crescătorilor de animale și cu statele membre și e disponibil pe internet. Deci acolo aveți toate informațiile actualizate în legătură cu situația actuală. Vă mulțumim, doamnă comisar. Îmi cer scuze pentru gălăgia din sală. Am fi dorit să facem o pauză mai lungă, însă disciplina colegilor uh, în ceea ce privește respectarea timpului de vorbire nu este la cel, cel mai înalt nivel și uh, au existat vreo cinci colegi care au vorbit prea mult pe această temă, însă haideți să întrerupem ședința până la vot.